No, we have now the first consideration of... Avem uh, examinarea raportului din proprie inițiativă a relațiilor, raportului privind relațiile USUA cu domnul Brock, raportor. Doriți să continuați, domnule Brock, pentru că totuși este raportul dumneavoastră. Domnul Brock, constat că uh, nu s-a schimbat publicul, deci o să vă fac uh, doar introducerea. M-aș bucura dacă aș primi și feedback, astfel încât să putem reformula raportul în urma învățămintelor pe care le-am uh, tras de la dezbaterea de astăzi. Aștept cu nerăbdare propunerile colegilor dacă cred că putem să îmbunătățim acest raport. Mulțumim, domnule Brock. Uh, you have draft report in English. Uh, aveți proiectul de raport în engleză, v-a fost trimis și pe mail. Va fi disponibil în uh, cursul săptămânii în toate limbile. Uh, dăm cuvântul raportorilor alternativi. Domnul Pașcu, numele uh, grupului socialiștilor și democraților. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, de fapt, uh, raportorul din partea noastră este domnul Boștinaru, dar uh, nu e în oraș, e în România, uh, are o problemă de sănătate și m-a rugat să îl înlocuiesc, deci o să citesc frazele care mi-au fost pregătite în folosul tuturor, o să-mi folosesc uh, competențele de citire în limba engleză, mai ales uh, în folosul lui Elmar. După ce numeră factorii care fac ca relațiile transatlantice să dobândească importanța pe care uh, o au și pe care au avut-o, domnul Boștinaru spune că există totuși ceva îmbunătățiri pe care socialiștii uh, și le doresc în acest raport. Și aici încep să citez. Mă tem că trebuie să recunoaștem și greșelile din trecut și consecințele uh, războaielor din Afganistan și Irak uh, asupra întregii regiuni. Ar trebui să avem un rol mai proactiv în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu și să sprijinim toate eforturile militare SUA pentru a împiedica uh, Uh, retragerea din acordul uh, nuclear iranian. Să condamnăm și uh, pregătirea programului de arme balistice care reprezintă o amenințare la adresa securității din Orientul Mijlociu. Ar trebui să pregătim un sistem multilateral bazat pe reguli care este în interesul ambelor părți. Acest raport trebuie să fie mai clar, mai exact pe aceste aspecte, inclusiv uh, să menționăm consolidarea OMC și a sistemului ONU și să cerem uh, uh, deci, un mai mare accent pe ONU în politica externă. E foarte important ca UE să aibă o poziție unită și uh, tot în scrisoare, uh, în scrisoarea pe care mi-a trimis-o colegul, uh, aș mai adăuga și eu ceva după dezbaterea de astăzi. În lumea de astăzi, nici măcar SUA nu mai pot spune că se descurcă singure. La un moment dat vor avea nevoie de aliați. Și cred că ne hazardăm Uh, dacă spunem că nu-mi pasă de nimeni și că mă descurc singur. Iată, aici am, a fost contribuția mea, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Pașcu. Nu știu dacă uh, alt uh, raportor alternativ dorește cuvântul, pentru că ceilalți nu sunt toți în, uh, în sală. Domnul Milan Mon a cerut cuvântul, vă rog. Muchas gracias. Yo no he tenido mucho tiempo para leerme. Mulțumesc. Eu nu am avut uh, timp uh, să citesc uh, liniștit uh, tot uh, raportul lui Elmar Brock pentru că s-a uh, distribuit doar în această după-amiază. Însă eu am mai fost uh, raportor în alte momente pentru această chestiune și uh, în timpul uh, președinției uh, Obama. De aceea vreau să-i mulțumesc uh, domnului Brock și să-i mulțumesc pentru eforturile depuse, pentru că pentru mine Raportul cuprinde elementele esențiale. În primul rând, importanța relației strategice UE-SUA, independent de cine ocupă fotoliul din uh, Casa Albă. Se uh, insistă în primele paragrafe asupra acestei relații strategice, care sper să nu se schimbe în ultimii ani, uh, indiferent de turbulențele pe care le traversăm în acest moment. Totul trece și timpul trece, dar această relație bazată pe zeci de ani de valori, principii și interese comune va rămâne în picioare. Această idee centrală că suntem cei mai importanți asociați unul pentru altul uh, se regăsește în acest raport și de aceea mă bucur și aplaud acest raport pe care îl sprijin. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Brock uh, pentru că reia în raport ideea unui Consiliu Politic Transatlantic, o idee pe care eu am avut-o, mă bucur că a preluat-o domnul Brock, este o idee pe care Parlamentul și-a asumat-o în ultimii ani. Mă bucur că domnul Brock îi uh, oferă continuitate. Um, voi citi uh, cu atenție acest raport, dar acest paragraf care se referă la uh, parteneriat, parteneriatul bilateral. Cred că trebuie să transmitem aici și un mesaj comercial, economic. Cred că Parlamentul nu insistă suficient pe uh, relațiile sale comerciale cu Statele Unite. De tipul este congelat sau ultracongelat. Dar Uniunea Europeană nu a renunțat, nu a abdicat de la TTIP. Statele Unite, um, administrația Trump a făcut-o, um, iar administrația Obama avea îndoieli. Noi cred că vrem un acord comercial ambițios care să aducă beneficii de ambele părți, care să includă nu doar tarife, ci să includă uh, accesul la piețele publice, așa cum a spus-o fostul ambasador Gardner. Cred că acest tip de mesaj um, în uh, paragrafele 5-12 ar trebui să se regăsească, să se vadă clar că vrem să intensificăm relațiile comerciale, indiferent ce crede Trump. Nu trebuie să renunțăm la această idee, pentru că ea trebuie să rămână acolo pentru administrațiile viitoare și aceasta ar fi singura adăugire pe care cred eu că trebuie să o recomand în acest moment. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Milan. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă prezintă calendarul. În primul rând, după cum știți, vom discuta proiectul de raport, am discutat astăzi. Termenul pentru amendamente este 7 iunie, ora 11, dezbaterea la INTA, 20, 21 iunie, o a doua examinare 90 iulie, votul la AFET 90 iulie și uh, la plenară în septembrie. Deci, domnule Broc, mai doriți, mai doriți să luați cuvântul? Dacă nu, atunci am încheiat acest punct? Ba da. Erst einmal möchte ich mich äh, auch bei dem Kollegen Mon. În primul rând vreau să-i mulțumesc în special colegului Milan Mon pentru cele spuse pentru că sunt aspectele pe care ne dorim să le punem în raport și am ascultat și propunerile făcute înainte de dumnealui și le-am incorporat. Așa că pentru toate aceste aspecte bune trebuie să îi mulțumim și sper să vedem evoluții importante aici. Peste weekend voi mai analiza documentele pentru Vom avea și timp pentru amendamente. Calendarul e puțin strâns, dar uh, avem timp totuși, pentru că avem această țintă în mișcare, în engleză moving target. Așa că ne dorim și să facem ce trebuie și să respectăm calendarul. Și odată ce avem amendamentele, să vedem cum vom vor arăta punctele să încercăm să ajungem și la un consens. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Broc. Sperăm că totul uh, se va termina cu bine. Punem capăt dezbaterii noastre pe acest subiect și în trei minute continuăm cu următorul punct de perna de zi, schimb de opinii cu Alexandra Papadopoulou, șefa EULEX Kosovo. În trei minute de pauză. As I said, we have now item number 17, exchange of views. <laughs> Așa cum spuneam, avem schimb de opinii cu Alexandra Papadopoulou, șefa EULEX Kosovo. Bun venit, uh, doamna Alexandra Papadopoulou, șefa celei mai mari misiuni civile din Uniunea Europeană, aș dori, dragi colegi, să vă reamintesc că în ultimii 9 ani EULEX-ul a asistat uh, statul de uh, drept și reformele judiciare din Kosova. EULEX uh, continuă mandatul său, care va expira până în 14 iunie. Sperăm însă că mandatul să continue și ca EULEX să-și continue activitatea la fața locului. Doamna Papadopoulou Uh, promovarea extinderii Uniunii Europene reprezintă o prioritate strategică pentru, pentru Comisia noastră. Noi ne dorim să lăsăm uh, ușa deschisă pentru toate cele șase țări, inclusiv Kosovo, asigurându-ne în același timp că nu uh, se face rabat la drepturile omului. Situația din Kosovo în acest domeniu nu este încurajatoare, ca să ne exprimăm eufemistic. Și deci Ulex are uh, o misiune extrem de dificilă insistăm ca procesul de aderare să fie sprijinit uh, prin uh, asistență tehnică și financiară adecvată. Investițiile în uh, deci investiția în extindere este în interesul Uniunii Europene, însă Parlamentul European încearcă să se asigure că banii sunt bine cheltuiți în folosul contribuabililor. Un alt aspect este foarte important. Nu putem avea două unități de măsură. Dacă constatăm că există corupție uh, și proastă administrație, nu putem uh, tolera aceste uh, situații. Situația de la EULEX reprezintă o sursă de îngrijorare pentru Parlamentul European, care speră că aceste scandaluri să fie anchetate și ca erorile să fie uh, corectate. Doamna Padopulo, uh, Comisia AFET își bazează Uh, activitatea pe raportul privind țările din Balcani, care uh, raportor uh, care va primi cuvântul și în dezbatere, cu atât mai mult cu cât domnul Șotas este noul raportor pentru Kosovo. Dar și domnul Kenneth Dean ne onorează cu prezența. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Papadopoulou, aș dori să dau cuvântul uh, domnului uh, Teret Kennedy ca să se prezinte. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile. Doream să vă, pun, să vă prezint puțin lucrurile în context înainte de a da cuvântul Alexandrei, șeful nostru de misiune. Uh, misiunea EULEX este cea mai mare de la începutul său în 2008. E un exemplu bun de misiune și evoluție a PESC, care încearcă să se uh, refere nu numai la reforma poliției, ci să uh, ajute la construirea statului de drept. Sigur că ne-am ocupat de reforma vămilor, a sistemului judiciar și așa mai departe. Ca majoritatea misiunilor, uh, misiunea EULEX este o misiune plină de provocări, întotdeauna a fost așa, uh, dar dacă n-ar fi provocări, n-am fi acolo, dar în orice caz uh, am discutat uh, uh, cu mulți colegi, am lucrat din greu cu colegii și cred că misiunea noastră chiar a schimbat lucrurile la fața locului. Cred că uh, succesul câteodată este uh, subestimat, uh, veștile proaste circulă mai repede decât cele bune. Cred că misiunea este respectată în general de oamenii din Kosovo, ceea ce este foarte important și, bineînțeles, și am avut și oportunitatea să particip ieri la Comisia SEDE. Uh, am spus acest lucru, dar îl repet și astăzi. E foarte greu să uh, evaluezi prevenirea. Câteodată misiunile sunt uh, criticate. Ni se spune cum se măsoară succesul. Uh, sigur că poate că Alexandra vă va da exemple mai concrete, dar înainte să mergem uh, în Kosovo nu știam ce ne așteaptă. Uh, și cred că ne-am adus contribuția spre bine. Sigur că am cooperat mult cu Comisia prin instrumentele europene, cu parteneri internaționali, precum SUA, cu NATO, cu ONU și cu alți factori implicați din uh, regiunea respectivă. Deci, uh, misiunea noastră credem că e un succes. Întotdeauna ne-am av- uh, am avut o abordare de tip parteneriat. Nu putem să ne descurcăm singuri, nu se poate, dar cele 28 de state membre și-au dat mandatul respectiv și pentru prelungirea mandatului și încă uh, un, comentar- un comentariu final care este important. Alexandra este șeful misiunii Olex. Nu pentru că este o femeie. Am avut uh, cinci femei uh, uh, din cei zece șefi din convingere. Dar și asta pentru că uh, femeile noastre sunt foarte competente. Alexandra este una dintre cele mai uh, Uh, competente uh, șefe de uh, EULEX și-a câștigat respectul și statele membre și cu mare plăcere aș dori să-i dau cuvântul Alexandrei și să-i mulțumesc pentru tot ce face numele Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu pentru toate aceste laude pe care le-ați adus doamnei Papadopoulos. Deci, fără a mai pierde timpul, îi dau cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Kenneth, și ție pentru uh, cuvintele tale frumoase. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi permiteți să vă prezint astăzi uh, misiunea. Este un moment foarte uh, potrivit pentru discutarea misiunii, pentru realizările sale trecute și despre viitor pentru că se încheie pe 4 iunie mandatul actual și intrăm într-o fază nouă. Misiunea se află la un punct de răscruce, pentru că de această dată nu se va face doar o reconfigurare ce va uh, privi uh, numerele de personal implicate, ci uh, o vom regândi cu totul. Vom crea o misiune nouă pentru că ea se va concentra pe alte lucruri decât misiunea precedentă. Ea va fi foarte bine concentrată, orientată pe chestiuni foarte limitate, uh, dar uh, apropiate uh, esențialului Uniunii Europene. Eh, misiunea trebuie eh, să se adapteze circumstanțele, pentru că situația din eh, Kosovo nu mai este ce era acum 10 ani. Sunt chestiuni care au fost realizate de kosovari și trebuie să le recunoaștem. Desigur, există în continuare provocări și probleme care trebuie să fie abordate, iar misiunea trebuie să se adapteze recunoscând uh, realizările și provocările, cele 28 de state membre și instituțiile lor au făcut progrese și încearcă să definească o nouă misiune de tranziție. Kosovo este în tranziție și noua misiune trebuie să fie și ea una de tranziție pentru a fi orientată către viitor. Înainte de a vorbi despre viitor, vreau să subliniez câteva dintre realizările trecute, pentru că este foarte important să știm care a fost punctul de plecare. Vă voi prezenta câteva fapte concrete, după care puteți să vă dați seama singuri dacă misiunea este sau nu un succes și în ce măsură. Peste 640 uh, de verdicte au fost pronunțate de tribunale în uh, cazuri uh, printre care pe chestiuni penale, crimă organizată, spălare de bani și traficul de um, ființe umane. De asemenea, și cazurile civile sunt tratate de Curtea Supremă. Multe sunt la Tribunalul pentru Proprietăți Uh, au fost uh, implicați uh, și oficial la nivel înalt, politicieni și așa mai departe, dar iar experții judiciari au fost implicați și au asigurat consiliere. EULEX este implicat în um, sistemul kosovar um, de drept și ajută la crearea unor instituții uh, durabile, orientate pe durabilitate, nu doar pe uh, momentul prezent. În ceea ce este cercetarea, am um, investigat 251 de cazuri de crime de război. Uh, deși întârzierile sunt foarte mari în Kosovo. s-au inițiat 98 de noi anchete și s-au făcut uh, primele anchetări ale cazurilor de viol ca și crimă de război. De la începutul misiunii, peste 1400 de cazuri penale au fost gestionate de uh, personalul din cadrul uh, parchetului EULEX. Lucrăm cu procurorii din Kosovo, de la Mitrovița. SPK a fost uh, implicată în peste 1300 de cazuri, printre care peste 1210 de crime de război, uh, uh, infracțiuni de terorism, infracțiuni asociate uh, corupției și peste 140 de cazuri de crimă organizată procurorii EULEX au reușit să pronunțe condamnări în cazuri legate de corupție și de crimă organizată. Dincolo de numărul de uh, cazuri de, și de dosare pe care le-am gestionat, Institutul de Medicină Legală a făcut peste 600 de operațiuni pe teren și 430 de evaluări uh, la locul faptei, printre care 153 de anchete pentru a localizarea persoanelor dispărute. 447 de persoane au fost identificate, printre care 300 persoane dispărute. Mii de documente au fost revizite și 2300 de uh, uh, probe de oase transmise pentru uh, autopsie și pentru identificare au fost procesate. Dincolo de asistența uh, aceasta, am asistat la redactarea peste 150 de legi și regulamente. Am ajutat cu reformarea uh, sistemului VAMAL kosovar. Și de la înființarea serviciului uh, s-au recuperat sume importante de bani. Um, sumele capturate uh, de poliție au crescut cu 500% ca urmare a acestor măsuri. Eulex a oferit poliției asistență structurată, poliția fiind astăzi considerată ca fiind una dintre cele mai competente din regiune și instituția cea mai de încredere din Kosovo. Am uh, ajutat și la ocuparea posturilor uh, din uh, zonele de um, graniță, în spațiile de trecere. Și vrem să în șase puncte de trecere permanente împreună cu autoritățile vamale. Încercăm să asigurăm integrarea nordului în, în nordului și sudului și vrem să um, permitem uh, libera circulație a kosovarilor în Serbia cu uh, plăcuțe de înmatriculare kosovare. Um, am uh, asigurat și paza um, punctelor de frontieră cu Ungaria, Firom, Croația și un alt stat. Și uh, cred că cea mai mare realizare a noastră o reprezintă uh, integrarea uh, Nordului um, prin care mai mulți procurori uh, kosovari s-au alăturat sistemului judecătoresc judiciar uh, din acest stat. Acum uh, trebuie să facem trecerea către viitor. Uh, nu pot uh, rata ocazia de a sublinia că în acești uh, 10 ani 10.000 de profesioniști au lucrat cu EULEX. Contribuția lor trebuie să fie subliniată, uh, așa cum trebuie să subliniez și munca predecesorilor mei care au avut realizări foarte importante în uh, circunstanțe dificile și foarte volatile. În ceea ce privește noua misiune, trebuie să vedem cum va fi formulat noul mandat. Trebuie să uh, recunoaștem că uh, gestionarea crizei este o parte importantă a misiunilor în Kosovo. Kosovo a reușit să depășească acest, uh, această etapă a gestionării crizei și este astăzi momentul să oferim alt gen de asistență. activitățile noastre de monitorizare și de consiliere vor fi preluate de alte instrumente uh, europene sau de alți actori europeni. Uh, uh, în anumite cazuri și cu ajutorul statelor membre individuale sau partenerilor internaționali. Poliția și VAMA au ajuns la maturitatea necesară pentru a trece la această etapă următoare, următoare de proiecte de twinning sau uh, alt gen de asistență. În ceea ce privește co- corupția, uh, în continuare, consilierea și monitorizarea se va face de către EULEX. Este foarte important și trebuie să subliniez um, um, că este foarte bună cooperarea cu biroul UE din Priștina, care uh, a ajutat cu activitățile de consiliere și monitorizare. performanțele nu au scăzut. E foarte important ca în perioada de tranziție să nu uh, scadă nivelul de performanță. De aceea va fi de importanță crucială biroul nostru de pe teren. Suntem, le suntem recunoscători colegii noștri din Bruxelles care ne, și colegii, colegilor noștri de la biroul UE um, care ne oferă asistență. Sustenabilitatea și răspunderea sunt um, cuvinte care vor avea importanță foarte mare în viitor. Este important ca în acest proces de maturizare Uniunea Europeană să fie alături de Kosovo, însă nu neapărat prin EULEX. În ceea ce vește partea executivă a mandatului, noul mandat um, își uh, încheie rolul executiv în, cu sistemul judiciar kosovar. Începând cu 14 iunie, nu uh, vor mai exista procurori și judecători europeni în uh, sistemul kosovar. În afară de cazurile care sunt acum pendinte, uh, sunt mai multe cazuri care fie nu au ajuns la maturitate pentru a ajunge la tribunal, fie nu sunt întrunite suficiente probe, fie sunt foarte uh, vechi. Toate aceste dosare trebuie să fie transferate autorităților uh, locale. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt extrem de complicate. Vorbim despre sute de mii de pagini care trebuie să fie traduse în albaneză și în sârbă și trebuie să fie evaluate din punctul de vedere al riscului de către poliția, EULEX și de procuror și trebuie să fie predate în mod foarte ordonat autorităților locale, pentru că EULEX va continua să monitorizeze aceste dosare și aceste cauze și va oferi asistență și consiliere omologilor noștri kosovari. Eulex cu noul uh, mandat uh, va oferi și asistență în domeniul securității. Desigur, rolul nostru uh, este susținut de la Haga, de susținerea Camerei Speciale de la Haga este, va continua. Desigur, nu totul a fost perfect. Aceasta a fost prima misiune UE cu mandat executiv într-un spațiu volatil și dificil din punct de vedere politic. Dacă cineva s-a așteptat uh, la performanțe mai bune și la perfecțiune, cred că a avut uh, așteptări nedrepte. Nu vreau să folosesc cuvântul greșeală, dar ar fi trebuit să facem lucrurile mai bine în ceea ce privește uh, gestionarea așteptărilor kosovarilor, statelor membre și chiar o mai bună gestionare a așteptărilor noastre, membrii EULEX, pentru că este o zonă cu multe probleme uh, legate de statul de drept. Uh, acum, în urmă cu, cu mulți ani, lucrurile erau foarte grave acolo. Desigur, se pot face um, mult mai mulți pași înainte. Noi am făcut uh, multe, dar ar fi trebuit să avem uh, ajustări, uh, așteptări mai mici. Eulexul este o misiune tehnică pe hârtie, însă nu putem subestima repercusiunile politice ale activităților sale. EULEX devine uh, parte din peisajul politic din Kosovo, chiar și în mod indirect. Și dacă se întâmplă acest lucru, desigur că uh, ești um, supus criticilor. Uh, la mod foarte simplist, mulți oameni așteptau la mult mai multe în ceea ce privește deciziile judecătorești. Mulți n-au agreat faptul că ne implicam noi tot timpul uh, și, prin urmare, uh, articolele din presă sunt și pro și contra. Însă lucrurile trebuie analizate la rece și atunci putem vedea că există și reacții foarte pozitive față de munca desfășurată de EULEX. Statul de drept nu este doar un exercițiu tehnic, ci el implică schimbări ale societății și ale mentalității. În 10 ani este nedrept să ne așteptăm să se fi schimbat totul în Kosovo statul de drept este un uh, lucru care se va, va fi rezultatul unui proces de transformare. Este greu, dar până la urmă toată lumea înțelege că este un pas necesar, apreciat și binevenit. Și cam aceasta este atitudinea kosovarilor față de Eurlex. Unde ne aflăm acum? La o răscruce. E acest proces de transformare al Kosovului care are suișuri și coborâșuri. Însă eu cred că mai degrabă Kosovul se îndreaptă în sus. Bineînțeles, nu totul e perfect, însă e nedrept să spunem că nu merge Kosovo în direcția potrivită. Nu tocmai această cale lungă spre statul de drept. E aceeași cale lungă și spre Europa. Pe această cale, eu cred că ei au nevoie de ajutorul UE, fie sub formă de ULEX, fie sub altă formă, cu alte instrumente europene. Ei vor să fie în Uniunea Europeană, mai ales cei tineri, 70% sub, sunt, sunt sub 30 de ani și ei sunt principala speranță pentru Kosovo. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Papadopoulou, pentru aceste informații aprofundate. Încă o dată, mulțumim! Văd că domnul Scholtes, raportorul nostru cu privire la Kosovo, se află în sală. Doriți să interveniți? Bine. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Da, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă, cu multe informații statistice, cu multe perspective, mai ales de viitor. Da, noi urmărim îndeaproape ce face EULEX, nu doar astăzi, ci ce a făcut, ce a făcut și în trecut, inclusiv implicarea în procesele care există în societatea din Kosovo. Am câteva întrebări, dacă îmi permiteți. După acel nou mandat. care va avea loc lunile următoare. Aș dori să știu dacă judecătorii kosovari vor putea să facă față presiunii politice și interferențelor și acelui număr mare de cazuri de corupție, pentru că nu are rost să ne ascundem. Există cauze în care vor exista presiuni politice și alte presiuni și atunci, cum poate Eulexul să supravegheze și să consilieze ceea ce se întâmplă în ramura judiciară în Kosovo? O altă întrebare, uciderea domnului Ivanovici, care a fost uh, o lovitură mare la, la asupra dialogului diplomatic în Kosovo. Ar fi foarte important să aibă loc o anchetă ca atare. Ați putea să ne spuneți ceva mai multe legat eh, de acest caz? Legat de acest caz? Cât despre vecinătate, Kosovo, cred că EULEXUL ar trebui să publice rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare a acordului cu dialogul Priștina-Belgrad. E de asemenea important să existe astfel de informații pentru public, progresul care s-a obținut sau obstacolele care ar putea să intervină în acest proces. Ne-ați vorbit despre statul de drept. Da, statul de drept este un lucru important pentru Kosovo, Balcanii Occidentale, Europa. Pe, în acest mandat al Eulexului am citit niște articole cu problema statului de drept în interiorul EULEX, în anumite delegații. O ultimă întrebare. Când credeți că se va deschide podul Mitrovița pe râul Eber? Pentru că e din nou un pas important în această relație între Kosovo și Serbia. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Soltes, domnule Cucan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Papadopoulou, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte concrete, analitice, pentru o evaluare foarte clară și echitabilă a muncii și activității ULEX. Aceia dintre noi care urmăresc activitățile ULEX încă de la început, adică din 2008, noi vedem că există diferite subiecte, diferite chestiuni uh, abordate de ULEX și cred că ce ne-ați spus dumneavoastră a fost într-adevăr un discurs realist. E o misiune unică pe care o are UE în Kosovo. Îndatoririle sunt foarte specifice, sarcini foarte speciale. Ați spus că e o combinație de chestiuni tehnice, politice și, în general, activitățile EULEX au de-a face cu formarea unei societăți kosovare, Kosovo care este statul cel mai tânăr uh, din Europa, așa că această misiune foarte importantă. Eu apreciez mult ce faceți dumneavoastră și vă urez toate cele bune pe viitor. Întrebarea mea ar fi, ne-ați spus că va exista o nouă misiune după modificările care vor avea loc. Ați putea să ne spuneți ce se va întâmpla? Vei exista o reducere în numere sau în ce sens vorbim despre ceva nou? O a doua întrebare. Lucrurile nu au stat întotdeauna așa, adică EULEX n-a avut întotdeauna relații minunate cu guvernul și în alții demnitari. Câteodată aceștia au fost foarte critici, spuneau că uh, UE trebuie să respecteze lucrurile interne și să plece. Nu folosesc limbaj diplomatic eu acum, dar aș, asta spuneau. Care e situația acum? Ați folosit un termen interesant, gestionarea așteptărilor. Da, e valabil pentru Kosovo. EULEX se bucură de respect în rândurile populației kosovare. Însă, în vizitele mele făcute la Kosovo, am auzit și observații brutale, critice din partea ONG-urilor cu privire la EULEX. Noi, bineînțeles, am apărat întotdeauna activitățile și rolul EULEX, însă câteodată chiar era foarte trist să îi ascultăm, pentru că nu aveau o părere obiectivă și nu erau corecți. Aveți o experiență în colaborarea cu ONG-urile, pentru că activitățile lor și ceea ce spun ele e important. E un factor important al societății. O altă întrebare Mm, da, domnule Scholtes, și eu doream să vă întreb tot în legătură cu uciderea lui Oliver Ivanovici, pentru că a fost o tulburare dramatică a dialogului, a dialogului între Belgrad și Priștina. Asemenea lucruri ar putea să aibă și efecte de calmare doar dacă investigația se face bine și cât de repede posibil. Așa că aș vrea să știu care e situația acum. Cred că domnul Șolte s-a pus toate întrebările importante. E raportorul, așa că știe tot sau aproape tot. Două lucruri în concluzie. Apreciez munca făcută de Ulex. Consider că e necesar pentru fiecare dintre noi din Parlamentul European să vă ajutăm și să vă sprijinim să vă sprijinim în tot ceea ce faceți, pentru că faceți niște lucruri minunate pentru societatea kosovară. Ne vorbeați despre viitor. Într-un fel, ați discutat și despre aceste noi aspecte a misiunii EULEX reformate. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, domnule Cucan. Domnul Mavrides, uh, mai degrabă voi vorbi în limba mea maternă, așa că vă rog să vă folosiți căștile. Θα ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι voi începe prin a face următoarea observație. De fapt, vreau să vă felicit și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut la Kosovo. Sunt de acord cu ce ne-ați spus și anume că poate e unul dintre cazurile cele mai dificile din Balcanii Occidentali. O primă întrebare pe care aș avea-o are de-a face cu ceva unde ați făcut o muncă importantă și anume în ceea ce privește crimele de război. Ați putea să ne spuneți cum arată viitorul de exemplu, dacă și Tribunalul Penal Internațional intervine aici sau Kosovo este lăsat singur, indiferent ce ar însemna asta, ne interesează în mod special. Și apoi și celelalte cazuri și veți vedea la ce mă refer la aceste crime de război. Următorul subiect e după cum urmează. S-a spus deja că Rezultatele nu trebuie văzute prin scenariul a ceea ce vedem acolo, ci trebuie să ne întâmplăm ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista EULEX. E un lucru care nu s-a menționat și care eu consider că a dus la o înrăutățire a situației sau a influențat statul de drept în Kosovo și anume răpirea a șase profesori de naționalitate turcă. Aceștia au dispărut și nimeni nu știe până astăzi ce s-a întâmplat cu ei. Ombudsmanul a vorbit de o încălcare gravă a statului de drept. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Au trecut deja multe luni. Poate aveți informații. Aceste șase persoane au fost reținute ilegal în vechiul aeroport, nu în noul aeroport unde au fost căutate. Ați putea să ne dați niște informații ce s-a întâmplat cu acești oameni, care a fost soarta lor. Și mă îndrept spre final, aș mai face o observație. V-am ascultat și mi-a plăcut ce ne-ați spus, că Uniunea Europeană ar avea inițiative în ceea ce privește statul de drept, pe de o parte, justiția. Nu mă adresez doar dumneavoastră acum, ci tuturor. Poate că ar trebui să se facă același lucru și cu Turcia lui Erdogan. Asta dacă nu credem că există o justiție așa cum trebuie în Turcia, bineînțeles. Mulțumesc. Mulțumim. Mai dorește altcineva să intervină? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul din nou invitatei noastre pentru a ne răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru sprijinul manifestat, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. O să încep uh, de la început Uh, de la cazul uh, Oliver Ivanovic care se bazează pe, uh, pe, pe date factuale. Noi am fost implicați chiar de la începutul anchetei polițienești și ne-am implicat în două moduri. În primul rând, am monitorizat activitățile polițienești din Kosovo și am înlesnit și am schimbat uh, informații între forțele polițienești kosovare și autoritățile din Serbia. Personalul EULEX a evaluat deja, uh, o, a făcut o evaluare a activității polițienești pe care am trimis-o acestei poliții. Am așteptat uh, comentariile lor, uh, reacțiile lor, astfel încât această anchetă să fie finalizată cât mai repede cu putință și să ajungă și la un rezultat concret. În consecință, Uh, cartierul general de la Priștina a preluat ancheta pentru că în Nord ne-am dat seama că nu, exi- nu exista suficientă, suficientă competență pentru a aborda un caz atât de complicat. Și deci uh, cazul a fost preluat în Priștina. Uh, unitatea de anchetă a uh, crimelor se ocupă. Bineînțeles că se cooperează uh, Uh, cu tot restul țării, pentru că știți că întotdeauna apar probleme. N-am înregistrat progrese însemnate, ancheta continuă, noi continuăm să monitorizăm situația. Trebuie să vă spun că uh, Eurexul a înlesnit și o întâlnire în tet-a-tet între cele două uh, poliții, deci din Serbia și în Kosovo și sperăm să organizăm o a doua întâlnire uh, în viitor. Iată ce doream, puteam să vă spun în legătură cu cazul Ivanovici. Domnul Sontes uh, s-a referit la delegații. Aș dori să subliniez faptul că EULEX aplică cu mare strictețe, în mod uh, religios aproape, regulile care sunt în vigoare pentru a uh, trata astfel de cazuri. E Biblia noastră, e cartea noastră sfântă pe care o respectăm cu strictețe și în calitate de șef de misiune uh, am spus că uh, avem o toleranță zero față de orice caz de corupție sau o ingerență politică. Sprijinim uh, anchetele independente care au avut loc uh, la Bruxelles, uh, nu la EULEX, ci la Bruxelles, uh, la cererea Curții Europene, astfel încât uh, să se garanteze uh, independența anchetei. Sunt uh, conștientă de toate problemele de care vorbeați. Colegul poate vă informa mai multe dar în ceea ce privește codul de conduită al misiunii, uh, personalul uh, are obligația de a respecta cele mai înalte norme uh, care țin cont, bineînțeles, și de legile care se aplică în Kosovo. Și mai trebuie să mai subliniez ceva. Nu putem să ignorăm principiul inocenței până când persoana nu a fost dovedită vinovată. Uh, s-au făcut uh, foarte multe acuzații care până la urmă s-au dovedit a fi doar uh, zvonuri, ceea ce a afectat și moralul misiunii și integritatea anumitor persoane, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Această misiune trebuie să fie respectată ca atare și am încredere de plină în integritatea colegilor și dacă cineva a făcut ceva rău, Uh, trebuie să se aplice măsurile din codul de conduită, dar uh, toată lumea e nevinovată până nu se dovedește contrarul și n-am niciun motiv să uh, cred că colegii mei nu sunt responsabili. Eu cred că sunt persoane care își fac treaba cât de bine pot, în mod profesionist, în circunstanțe foarte dificile. Relațiile cu populația locală. Așa cum am spus în mod general, sigur, uh, Uh, am constatat că există uh, diverse uh, sentimente, trecem prin anumite faze. Am vorbit foarte des cu oamenii din Kosovo. Câteodată sunt foarte critici, pentru că ei așteaptă totul de la noi și nu puteam să le dăm chiar totul. Nimeni n-ar fi putut. Și nu numai în Kosova, ci și în alte zone din, de pe glob, populația locală așteaptă ca cei vin din străinătate să le rezolve problemele pe care trebuie ei să le rezolve. Am încercat să subliniez în Kosovo în cei doi ani de când am fost acolo e că EULEX n-a fost niciodată, uh, nu s-a dus acolo ca să se uh, înlocuiască, să înlocuiască pe kosovari. Noi am fost acolo să-i ajutăm, să fim la dispoziția lor, să-i sprijinim, dar până la urmă este opțiunea lor, e locul lor, e viața lor, e viitorul lor. Câteodată uh, se înțelege greșit acest mesaj. Acum că Eulexul se pregătește să plece, toată lumea se teme de uh, hăul, de vidul care se uh, apare acolo. Uh, dar trebuie să le spun că Uniunea Europeană e acolo, oficiul nostru e acolo și până la urmă și eulex va rămâne acolo în mod diferit, dar vom fi acolo. Însă, kosovarii trebuie să-și dea seama că ei uh, răspund, uh, ei trebuie să dea seama în fața propriilor uh, oameni. Iar în ceea ce privește guvernul, uh, încă sigur mai avem suișuri și coborâșuri, pentru că EULEX-ul face lucruri uh, care nu, e, nu sunt pe placul guvernului din punct de vedere politic. Așa cum spuneam, misiuni uh, precum EULEX uh, au și fațete politice, deci cineva nu e neapărat mulțumit de ce facem noi, dar lucrurile recent s-au mai calmat și trebuie să vă mai spun că am avut cooperare foarte bună, am încercat să cooperăm cu toată lumea, cu autoritățile și cu ONG-urile în egală măsură, măsură și încercăm să facem ce putem și ce ne permite mandatul. În ceea ce privește noua misiune, ea nu o să scadă doar ca efective. O parte din activitățile noastre uh, merg înspre EUFIS. Nu ne vom mai implica în promulgarea legilor sau în uh, consiliile uh, din Kosovo vom mai avea uh, interacțiuni în anumite domenii, de exemplu, în monitorizarea dosarelor și anchetelor pe care le-am uh, uh deferit sistemului judiciar, dar în orice caz vom uh, continua să cooperăm cu EUSAUR-ul și cu oficiul UE. Încă mai avem competența necesară, venim cu abilitățile, cu competențele necesare, dar în strânsă cooperare cu EUSAR-ul în această mișcare de a ne retrage în mod obișnuit, uh, în mod sistematic, pe măsură ce Kosovoul merge mai departe. Poate nu suficient de uh, repede cum ne-a fi dorit, dar în orice caz merge înainte. În ceea ce privește judecătorii care judecă cazurile respective. Ca în orice uh, sistem, nu e pădure fără uscături, avem judecători buni, alții mai puțin buni, peste tot e la fel. Eulexul e prezentă chiar și în uh, capacitățile de uh, monitorizare. Faptul că EULEX-ul monitorizează și uh, observă și scrie rapoarte, uh, dă anumite rezultate. Și uh, um, nu trăiesc uh, convingerea, sigur că nu o să pot, uh, preveni, uh, nu o să pot ghici viitorul acum, nu sunt sigură că așa se va întâmpla, dar sper că vom continua pe această cale înainte. De fapt, am mare încredere în acest sens. În ce privește crimele de război, Curtea de la Haga este o instituție independentă care lucrează independent și n-am niciun motiv uh, să cred că nu va uh, continua să activeze independent, așa cum a fost până acum. EULEX a tratat foarte multe cazuri legate de crimele de război. Unele au fost finalizate cu succes, unele au fost uh, Uh, deferite autorităților locale și EULEX-ul uh, urmează să le monitorizeze uh, pe viitor. Și acest efort de pedepsire a crimelor de război va continua. În ceea ce privește răpirea celor cei cetățeni, celor șase cetățeni turci, chiar la Parlamentul din Kosovo s-a avut loc o dezbatere ieri, s-a iscat o furtună politică în Kosovo, chiar kosovarii doresc să știe ce s-a întâmplat și nu știu care a fost uh, deznodământul dezbaterii de la Parlament uh, pentru că a avut loc ieri, dar în orice caz, din câte am înțeles, se va înființa o comisie de anchetă. Deci va trebui să așteptăm ca această comisie să-și facă treaba, având în vedere că au preluat această inițiativă. Mulțumim, doamna Papadopoulos. Mulțumim pentru tot ce faceți uh, pentru EULEX în Kosovo. Uh, punem capăt schimbului de vederi cu dumneavoastră astăzi. Uh, vă mulțumim amândurora pentru prezență, mulțumesc pentru informații și uh, păstrăm legătura. Mulțumim! Five Luăm o pauză de 5 minute și după aceea mai continuăm cu următorul punct de până de zi. Dragi colegi, eh, continuăm cu punctul 18, informare privind misiunea de observare a alegerilor din Liban. E ultimul punct de pe de zi de astăzi. Misiunea a avut loc eh, în 8 mai, alegerile legislative au avut loc în 6, duminică, la 10 ani după eh, alegerile din 2009 aproape. Uh, această țară a introdus un nou sistem electoral în urmă cu un an și multe dintre recomandările făcute uh, cu ocazia uh, misiunii din 2009 au fost luate în considerare. Din păcate, se pare însă că rezultatul, participarea de această dată a fost mai mică decât în 2009. Aș dori să urez bun venit doamnei Valenciano, care a fost șeful misiunii de observare a alegerilor din Liban și domnului Salafranca, președintele delegației PPE. Doamna Valenciano, aveți cuvântul ca să ne prezentați pe scurt această misiune de observare a alegerilor, după care vă dăm cuvântul domnului Sala Franca. Și amândoi ați fost uh, în Liban, deci cred că sunteți foarte bine pregătiți amândoi. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Misiunea electorală a Uniunii Europene a fost, într-adevăr, uh, Uh, la fața locului la alegerile legislative din Liban. De la sfârșitul lunii martie am lucrat în cadrul acestei misiuni de observare a alegerilor cu uh, o echipă desfășurată în întreaga țară și mai ales în capitală cu experții obișnuiți uh, care fac parte din misiunile de observare a alegerilor o muncă, din punctul meu de vedere, excelentă la nivel tehnic, care a permis ca Uniunea Europeană să aibă acolo o prezență notabilă, importantă și, din punctul meu de vedere, o prezență care a fost uh, valorizată de toți uh, interlocutorii. Cum spunea doamna președinte, cu această ocazie, alegerile au avut loc uh, în cadrul unei noi legi uh, electorale pe care și noi uh, o recomandaserăm împreună cu mulți actori politici, o lege care presupunea multe schimbări importante. În primul rând, S-a trecut la sistemul uh, de reprezentare proporțională, uh, s-a ținut cont de votul uh, diasporei și permitea asigurarea secretului votului cu liste imprimate în avans. Acestea au fost trei dintre recomandările făcute de noi și ele modificau substanțial nu doar legea, ci și modul în care se desfășoară alegerile, cultura electorală, dacă putem spune așa, a libanezilor. În uh, ziua votului, în ziua alegerilor, uh, lucrurile s-au petrecut foarte pașnic, cu excepția câtorva incidente. Toți observatorii noștri au spus că alegerile s-au desfășurat în uh, liniște. În ciuda um, unor critici care s-au condurat zilele următoare, care până la urmă au tăcut. Deci, până la urmă, evaluarea noastră, cum că alegerile s-au petrecut uh, într-un într climat liniștit, uh, devin, uh, devine tot mai fiabilă. Votul s-a petrecut eficient, nu s-au înregistrat nereguli notabile Uh, deși uh, mai mulți candidați care nu au primit uh, niciun mandat au făcut comentarii în acest sens. Însă aceste comentarii au încetat la un moment dat. Sunt câteva aspecte legate de campanie și de sistemul politic libanez care ne preocupă, nu doar pe noi, ci și pe alți candidați și partide politice care s-au prezentat la alegeri. Acestea au de-a face cu, în special cu controlul finanțării campaniilor, Sumele foarte mari de bani care uh, Uh, circulă în timpul uh, campaniilor electorale din Liban. De această dată, mm, aceste sume au fost colosale. Capacitatea de supraveghere electorală a Comisiei um, de a controla toate uh, toate aceste sume care circulă este egală cu zero. Comisia de supraveghere a alegerilor are o, depinde foarte mult și foarte direct de Uh, guvern și nu are capacitatea de uh, investigație a surselor de finanțare a candidaților. Una dintre recomandările noastre în uh, raportul preliminar este să um, se dea mai multă capacitate, mai multe resurse acestei comisii de control electoral care să aibă un buget propriu și să aibă um, resurse umane și autonomie necesare. Alte elemente foarte importante din punctul nostru de vedere, uh, care nu s-au îndeplinit, au fost uh, incorporarea femeilor în uh, forța politică și permiterea ca ele să poată fi alese. Au fost mult mai multe candidate decât în alte ocazii, dar doar șase femei au fost alese în Parlamentul libanez, plasând Parlamentul libanez între cele cu cele mai, cea mai mică reprezentare feminină din lume într-o țară în care femeile sunt extrem de active. Am văzut în timpul campaniei și în timpul uh, alegerilor că femeile sunt protagoniste, sunt foarte prezente atât în campanie cât și în organizarea uh, zilei uh, alegerilor. Cu toate acestea, e foarte greu ca ele să fie alese și acest lucru ne preocupă și preocupă și pe interlocutorii noștri din societatea civilă. Așa cum spuneam, uh, ținerea, faptul că s-a ținut cont de diaspora, de votul diasporei, a fost un lucru foarte important, uh, mai mult în termeni simbolici și politici decât uh, ca pondere electorală. Pentru prima dată, Uniunea Europeană a observat cum s-au petrecut alegerile în locurile amenajate pentru, din Uniunea Europeană. Am controlat complet ziua votului, faptul cum s-au mutat, uh, s-au transferat voturile, uh, deschiderea urnelor și uh, așa mai departe și putem garanta transparența și faptul că lucrurile s-au petrecut curat acolo. În ceea ce privește finanțarea și controlul uh, desfășurat de Comisia Electorală, um, și accesul la presă este dificil uh, pentru că nu toți candidații au uh, fondurile suficiente sau pentru că pur și simplu nu fac parte din sistemul de partide politice libaneze. Presa libaneză, în special televiziunile, sunt um, aproape toate afiliate uneia dintre forțele politice care se prezintă la alegeri și de aceea, chiar dacă există un număr foarte mare de uh, mijloace uh, de, de, de radiodifuzori care uh, ar putea uh, asigura egalitatea de șanse, de fapt aceasta este foarte asigurată în foarte puține cazuri. Uh, în încheiere, pentru că acestea sunt ultimele date pe care le pot, uh, vi le pot prezenta după ce am uh, părăsit uh, Beirutul zilele trecute, se referă la interpretarea rezultatelor. Așa cum spunea președinta, participarea la vot a fost mai scăzută decât în 2005 și 2009. Nu spectaculos mai scăzută. În 2005 au fost de 44%, dar mai scăzută și decât în 2009 adică 49,2%. Într-o țară în care de 10 ani nu se uh, putea vota, uh, pare uh, o contradicție în termen că participarea la vot a fost atât de mică. Sigur este că democrația este un exercițiu care se îmbunătățește cu timpul, cu cât o exerciți mai mult. Și iată, dacă nu se votează, cu timpul prezența la vot scade și mai mult interpretarea rezultatelor. Aș spune foarte pe scurt și sper că președintele delegației uh, parlamentare Ignacio Salafranca, uh, cu care am colaborat uh, excepțional, lucru pentru care vreau să-i mulțumesc lui și tuturor colegilor care au participat la misiune. <clears throat> Sper să fie de acord cu această mică analiză pe care îmi permit uh, să o fac rapid. Uh, Hariri a primit o lovitură uh, limitată, nu foarte dură. El în continuare reprezintă cel mai mare grup sunit din um, Parlament. E adevărat că în Parlament au intrat elemente sunite siriene care pot avea o importanță simbolică. Masnuc, ministrul justiției, spunea că în țările mici Simbolurile sunt importante și acesta este un simbol important în uh, ceea ce privește uh, forța politică. Hariri uh, este cel mai puternic, forțele libaneze se consolidează și legea electorală le, le avantajează, proporționalitatea îi avantajeze umblat, uh, păstrează aceeași uh, influență. Hezbollah și Yamal au crescut însă nu atât de mult cum uh, s-ar fi crezut conform presei occidentale. Nu atât. Presa a avut titluri de genul Hezbollah triumfează, nu știu ce, nu e chiar așa dar uh, există un mare consens în sensul de a nu acționa în sensul destabilizării țării. Să nu se facă nimic uh, ce ar putea uh, periclita stabilitatea țării, să, reedităm, să se reediteze un guvern al unității și destul de repede pentru că sunt multe angajamente de îndeplinit. Vom vedea din nou, din punctul meu de vedere, o, pre, o Uh, situație în care Berry este la Parlament, Harry la guvern. Uh, nici guvernul uh, american, nici cel israelian, dacă, ei, dacă nu se vor opune, țara va fi în continuare autonomă, deși acest lucru este dificil. Libanul Um, vrea să se dezbare de uh, supravegherea din partea marilor țări din regiune. A avut uh, loc un mic incident uh, când s-au închis urnele um, cu societatea civilă. Una dintre candidate um, a crezut că a câștigat un mandat, dar nu a fost așa, îi lipsau vreo mie de voturi, e vorba de o reprezentantă cunoscută din societatea civilă, o scriitoare foarte recunoscută, foarte bine cunoscută. Am avut ocazia să ne reunim cu ea și lucrurile au uh, fost destul de potolite. Cred că votul creștin a fost un vot de uh, clasă superioară, foarte bine pregătită. Votul societății civile. Uh, toți observatorii, precum și șeful adjunct al uh, misiunii, uh, evaluează foarte pozitiv procesul uh, electoral și ziua alegerilor. Vom rămâne în Beirut până pe 7 iulie, până când se încheie perioada de plângeri de reclamații și atunci vom pregăti raportul final. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Sala Franca pentru colaborare și um, ajutor și eforturi, dar vreau să-i mulțumesc și Cristinei Lassen Uh, ambasadarea noastră la Beirut și um, lui Gianfranco Botichia, care ne însoțește. Uh, îi mulțumesc pentru uh, faptul că ne-a însoțit, ne-a ajutat și ne-a, ajutat să rezolvăm multe probleme care au apărut pe teren. A fost o misiune extraordinară într-o țară extraordinară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Valenciano. Domnul Sala Franca are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am uh, multe deloc de adăugat uh, la analiza făcută de colega Valenciano. Vreau doar să vă spun că delegația Parlamentului European a avut uh, ocazia înainte de misiune să um, viziteze uh, forțele ONU din sudul Libanului pentru a lua temperatura uh, din acest punct fierbinte care este linia albastră, Blue Line. Uh, experiența a fost pozitivă cu adevărat în sensul că am văzut că în ciuda tensiunilor din regiune și în ciuda presiunii migratorii foarte importante um, la care Uh, este supusă țara cu un milion și jumătate de refugiați sirieni într-o țară relativ mică. Alegerile, cum spune Elena Valentiana, au avut loc uh, în ordine și uh, pașnic. Libanul, stabilitatea acestui stat reprezintă, cred eu, un element foarte important pentru Uniunea Europeană, care a însoțit din 2005 procese electorale, 2005 și în 2009, și chiar dacă participarea la vot nu a fost atât de sus ca în 2009, dacă o comparăm cu uh, alte uh, rate de participare, ca de exemplu în Uniunea Europeană, la alegerile europene sau uh, la ultimele în Regatul Unit sau în Tunisia, 33%, credem că nu e chiar atât de rău în Liban. Misiunea de observație și noi ca parlamentari ne-am uh, concentrat, așa cum spunea și doamna Balenciano, pe faptul că Parlamentul, uh, ca urmare, uh, a, fost fără alegeri în ultimii 9 ani. Nu s-au mai organizat alegeri în ultimii 9 ani, până la schimbarea legii electorale. Imaginați-vă cum ar fi ca noi să ne păstrăm mandatele timp de 9 ani fără alegeri. Uh, Ehm, de ce ne-a surprins că participarea la vot a fost uh, destul de scăzută? Pentru că a trecut timpul și uh, pentru că a scăzut rata de nata, uh, natalității, ehm, au participat la vot peste 700 de mii de persoane nu au mai putut ajunge la vot. Noi uh, credem că ni se pare foarte relevant uh, faptul că uh, reprezentarea femeilor, finanțarea alegerilor, sprijinul și sporirea capacităților Comisiei de Control Electoral sunt chestiuni importante și de asemenea subliniem angajamentul și dorința Uniunii Europene de a contribui la stabilitatea relativă a țării, pentru că stabilitatea Libanului este, nu știu dacă precară, dar Uh, este reprezentată de un mozaic unic pe care, uh, care este societatea civilă libaneză. S-au făcut progrese cu noua lege electorală, uh, pentru că există acum reprezentare proporțională și țin, s-a ținut cont de voturile diasporei și există acum buletine de voce, ce înainte nu era așa. Reprezintă progrese considerabile. O interpretare mai informală a procesului Uh, ar fi că impresia mea a fost unui proces ordonat, bine organizat, um, care a luat în calcul nevoile practice ale cetățenilor. Uh, legea electorală era complexă, deci nu știu cât de bine au înțeles-o, dar a fost așa ca în Lampedusa, în sensul că s-a introdus o lege nouă, s-a schimbat sistemul, dar uh, nu s-a înțeles bine ce anume s-a schimbat. E vorba de un uh, context regional complicat și cu toate acestea, uh, impresia noastră generală este pozitivă și uh, am văzut că există dorință din partea tinerilor și societății civile de a se implica. a fost jenant că foarte mulți, mult, foarte mulți cu care am discutat uh, uh, au spus că pe listele lor nu există femei. Multe forțe politice nu au inclus deloc femei pe listele de vot. Uh, am putut discuta cu președintele Republicii, cu primul ministru, cu ministrul de interne, care este răspunzător pentru alegeri, cu membrii Comisiei de Supraveghere și cu reprezentanții forțelor politice. În mare, uh, o impresie pozitivă. Uniunea Europeană uh, a rămas cu imagine bună. Noi am vorbit despre acordurile asociere și despre prioritățile noastre, printre care lupta împotriva terorismului, guvernanța, progresul economic. Țara traversează importante dificultăți economice, are o datorie de 140%, o rată mare a șomajului, dată fiind și prezența refugiaților sirieni, dar cred că se pot depăși aceste dificultăți cu voință. Și, uh, în concluzie, subliniem dorința de a ne consolida relațiile la nivel parlamentar și de a spori cooperarea tehnică cu Parlamentul libanez. Vreau și eu să-i mulțumesc Elenei Valenciano pentru uh, ospitalitatea pe care ne-a oferit o misiunea de observație electorală, pentru sprijinul acordat Vreau să mulțumesc uh, întregii misiuni și vreau să mulțumesc uh, secretariatului pentru munca impecabilă, um, care a lucrat neobosit uh, și a răspuns nevoilor delegației cu profesionalism și a umplut toate lacunele care s-au ivit ca întotdeauna în aceste, în aceste tip de misiuni. Este un exemplu această misiune de observație electorală pentru următoarele care vor avea loc. Mulțumesc! Like to talk. Mulțumim, doamna Matias. Intervine acum președintele delegației pentru relațiile cu țările Mașrec. Eu nu tenho muito a acrescentar, quero apenas cumprimento. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Devolvido, partilho aquilo que foi uh, o conteúdo eh, do que referiram. Obviamente também agradecer ao secretário. Eh, Vreau și eu să mulțumesc eh, secretariatului Parlamentului. Vreau să subliniez că în misiunea Uniunii Europene am colaborat foarte bine cu cei de acolo. Vreau să adaug un singur lucru. în legătură cu uh, activitatea misiunilor. În acest context, lucrurile aveau anumită, erau delicate din punct de vedere politic, pentru că uh, în ultimul an și jumătate uh, ibanezii au făcut un mare efort pentru a, a aproba noua lege electorală, bugetele uh, și pentru a pune pe roate viața politică acolo. E un lucru foarte dificil pentru poporul libanez. În ultimii ani ei au primit foarte mulți refugiați sirieni în condiții care nu sunt cele mai favorabile, pentru că ei nu au capacitate să mai primească oameni. Au fost un popor care au dat dovadă de o generozitate absolută. Uh, aceste două misiuni uh, și-au făcut uh, rolul în mod excelent uh, și mă refer la misiunea Uniunii Europene și misiunea Parlamentului European. S-au respectat mandatele misiunilor um, și nu s-a intervenit deloc în proces. Un lucru fundamental pentru asigurarea stabilității țării. Misiunile s-au desfășurat în mod exemplar. Libanul are nevoie de stabilitate fără implicare din exterior. Le mulțumesc tuturor celor care au participat, mulțumesc Secretariatul pentru o muncă excepțională. Și ne-am putut îndeplini datorită lor funcția de observatori. Does any of the members... Dorește vreunul dintre membrii să participe la dezbatere? Dacă nu, atunci aici încheiem discuția noastră de astăzi. Cred că ați făcut o muncă foarte bună pe parcursul misiunii de observare din Liban. Vă mulțumesc pentru muncă. Și acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Mai avem punctul 19, punctul diverse. Dorește cineva să spună ceva? Nu. Dacă nu, atunci ne vedem data viitoare, la data de 20 iunie, 20 și 21 iunie, aici la Bruxelles. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru colaborare, pentru răbdare și vreau să le mulțumesc și interpreților, mulțumesc secretariatului, ne-am descurcat foarte bine astăzi, vă mulțumesc!